Bine, cari colegi, possiamo iniziare... Eh... Dragi colegi, haideți să începem reuniunea de astăzi. Pe ordinea de zi a fost serie de voturi. Vă dau timpul să vă găsiți eh, cartela electronică. În cazul în care vor fi voturi, voturi electronice. În primul rând, votăm acordul interinstituțional asupra cooperării în probleme, pe probleme bugetare sau în domeniul bugetar. Acum votăm amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Voti contrari. Împotrivă. Nu e nimic, că nu vreți astăzi, nu vreți să ridicați mâna. Atunci votăm electronic. Amendamentul 1. Votul este deschis.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 și se adoptă cu 29 de voturi pentru, 6 împotrivă, 4 abținere. Acum amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. S-a anulat 6 a fost retras astea acum compromisul 3 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Voti favorevoli. Compromisul 4. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul numărul 24. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem alineatul 1, amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 11. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final, vot electronic, votul este deschis. 43 su 43. 43 de voturi. Am închis votul. Avem 40 de voturi pentru, unul împotrivă, două obțineri. Și felicitări raportoare pentru că raportul a fost adoptat așa cum trecem. Mm. Allora, un attimo di attesa perché occorre al tavolo della presidenza uh, un moment de pauză până când vine ai, lângă mine funcționarul care se ocupă de dosarul pe care votăm, și anume cooperarea civilo-militară și dezvoltarea unor capacități civilo-militare. Raportorul domnul Eller. Acum votăm amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 10. Cine este pentru? Contrari. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Voti contrari, abțineri. Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 15, compatibil cu compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul numărul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Eh, a, ah, chiedu scuza. Eh, da, mă scuzați, spune președintele, am greșit. 21. Votăm amendamentul 21. Cine este pentru? Voti contrari. Împotrivă. Vot electronic sull'emendamento 21. Nu sunt sigur. Haideți să verificăm uh, amendamentul 21. Verificăm cu vot electronic. Am deschis votul. 44 schede. 44 de cartele de vot, 43 de votanți. Am închis votul. 32 de voturi pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la compromisul numărul 3. Cine este pentru? Voti contrari. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Voto electronic sul 26. Nu este clar. Uh, verificăm electronic la 26. Am deschis votul. 46 schede, 46 votanti. 46 6 de cartele, 43 de votanți. Am închis votul. 24 împotrivă, 22, 22 de voturi pentru, 2 se respinge. 27 acum. Cine este pentru 27? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 28. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că a fost respins. Da. Acum trecem la 31. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 32. Cine este pentru? Împotriva. Minuti resping. Abțineri. Se respinge. Acum 33. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Acum amendament. 35. 35. Cine este pentru 35? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38 nu votăm. Și acum compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 48. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 58. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. Dar hai să controlăm cu vot electronic. Deci 59. Am deschis votul electronic. 47 47 de voturi. Am închis votul și avem 23 de voturi pentru și 24 împotrivă. Deci se respinge cu un vot diferență. Acum trecem la numărul 60. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 61. Cine este pentru? Stenuti respinge. Împotriva. Abțineri se respinge. 64. Cine este pentru? Împotriva. Mm, chiedo scusa, mi, mi si dice giustamente e mi sono sbagliato che va votato il 60. Mă scuzați, mi se spune că trebuie să votăm și 62 pentru că am respins 61. Deci votăm 62. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 64 împotriv, uh, pentru, împotrivă, abțineri, se 65 în două parti, prima parte. 65 deci pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 66, acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 7, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 72, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 77 a fost retras, 81 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. A, partea a doua, cu cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul numărul 78. Cine este pentru? Nu spune președintele. Cosa complicatissima. Abbiamo res- e cam complicat aici. Am respins partea a doua de la 81, așadar trebuie să votăm 82. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79. Cine este pentru? Împotrivă. <clears throat> Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 6 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm 84. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul oral numărul 1, acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 2, acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 89, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și trecem acum la amendamentul numărul 93. Ah sì, sì, sì. Avendo respinto l'89, andiamo... Respins 89 și atunci trecem la 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se luptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 92. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 94. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 96. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 98 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 106 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotriva, abțineri, sul 107. Allora, mi si dice che c'è una domanda... Mi si spune che s-a făcut o solicitare de vot nominal. Așadar, ne-a parvenit în interiorul termenului. Doriți cineva de la VR dorește să ia cuvântul sau votăm nominal? Doriți să luați cuvântul? Vă rog, doamna Brander. Don't need to have the floor. Just... N-am nevoie, nu trebuie să iau cuvântul, doream doar să Vor prin apel nominal. Nominale sul 107. Vot. La 107 nu, e vot obișnuit. Cine este pentru? 107, deci nu este vot cu apel nominal. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. 111, cine este pentru? Favorevoli. 111, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 110, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 112, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Nu votăm 113, pentru că e identic, și așadar trecem la amendamentul oral numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 108, amendament de compromis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 117. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. Amendament oral 4. Cu solicitare de vot cu apel nominal din partea conservatorilor și uh, reformiștilor. Deci, votăm cu apel nominal amendamentul oral numărul 4. Am deschis votul. Votul este deschis. 49 schede, 40... 49 de cartele, 49 de votanți. Votul e închis. 38 împotriva 11 pentru, deci se respinge. 121 acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 122, cine este pentru? <clears throat> împotrivă, abțineri, se respinge. 124, avem o cerere de vot cu apel nominal din partea verzilor. Așadar, votăm prima parte a amendamentului 124. Votul este deschis. 49 49 de cartele, 47 de votanți. Nu. Am închis votul se adoptă cu 34 la 10 și 3 abțineri. Acum partea a doua a fost retrasă și trecem la compromisul numărul 9. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 134. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 135. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, nu e clar la 135, deci verificăm cu vot electronic. Am deschis votul. 135. Avem 50 de cartele, 47 de votanți. Am închis votul și sunt 33 de voturi împotrivă, 14 pentru, 0 abțineri, de deci se respinge. 136, acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 137. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 138. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 141. Pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 139. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 140. Pentru? Împotrivă, Abțineri se respinge. 142. Pentru. Împotriva. Nu, nu e clar aici. 142. Verificăm. Am deschis votul electronic. 142. Avem 50 de cartele și 48 de votanți. Am închis votul cu rezultatul de 27 de voturi pentru, 21 împotrivă, deci se adoptă. Acum amendamentul 144. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 147. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 148. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 149, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 150, pentru, împotriva, abțineri, nu, aici nu e clar. Controlăm cu vot electronic la 150, la 150 da? Uh, avem 50 de cartele, 50 de votanți, am închis votul și 11 voturi pentru, 38 împotrivă, deci respins clar, dar n a ridicat mâinile. Bun, acum compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 157. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 157. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, Uh, Considerentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine. Și acum vot electronic pentru Uh, uh, proiectul de raport cu amendamentele. Am deschis votul. Și avem 51 de cartele, 51 de votanți. Am închis votul. 39 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 9 abțineri. Felicitări raportorului. Raportul a fost adoptat. Forțamento Trecem acum la consolidarea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană, un plan de acțiune în domeniul CBRN. Peion, relatore. Portorul domnul Peion. Și începem votul cu amendamentul numărul 26. Cine este pentru? Aspetta, cosa stai facendo? Io sto, Peion. sto facendo Peion.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 Allora, non avevo la scheda di voto del mio gruppo. Nu aveam la uh, lista de voturi a grupului meu, nu trebuie să schimb uh, documentul. Ancora sbagliato. Un attimo di intervallo, scusate. Da, che mi îngăduiți încă un momento de pauză. Sì, sì. Va bene, va bene. Allora, possiamo procedere alla... Bine, ne ducem așadar la raportul doamnei Lözing. Și avem amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 3. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, alineatul 2, amendamentul 4, cine este pentru? <clears throat> împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 5. Ce vrea să ia cuvântul domnul David? Onorevole David, preg. Mulțumesc, domnule președinte. Pe lista noastră de voturi se spune că dacă amendamentul 1 se adoptă, amendamentul 3 e caduc. L-am votat, deci nu prea înțeleg ce se întâmplă. Hmm. Abbiamo aprobat Si, e corretto, eh, il 3 non andava votato. Da, așa e, spune președintele, trei nu trebuia votat. Pentru că fusese adoptat patru. Dar patru l-am adoptat, așa că trecem la amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri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 Complicat cu amendamentele. Amendamentul 13. Uh, avem patru părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua acum, la amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A, și acum a patra parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la amendamentul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentul 15 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru,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 Abbiamo adottato il 15, andiamo all'emendamento 22. Votiamo l'emendamento 22. Votiamo deci votăm amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum amendamentul 23. Cine este pentru? Voti contrari. Împotrivă. Eu cred că a fost respins. Acum 25. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, cred că a fost respins și 25 Acum trecem la 26. Cine este pentru? Împotrivă. Aici nu e clar, așa că verificăm cu vot electronic. 26. Am deschis votul. 52 schede, 50... 52 de cartele, 51 de votanți. Am închis votul. 18 contrari, 3 pentru, 18 împotrivă, 3 abțineri, deci se adoptă. Trecem acum la 28, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Da, cred că a fost adoptată prima parte. Dar, dacă nu ridicați mâinile, nu, nu pot vedea. Deci, Votăm vot electronic. Prima parte, amendamentul 28, verificare electronică. Prima parte amendamentul 28. Am deschis votul. Avem 52 de votanți, sunt 19 pentru, 33 de voturi împotrivă, deci se respinge. Acum partea a doua. Cine este pentru? Contrari. Eh, eh, respinto. Împotrivă, deci se respinge. Acum 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da. Favorevoli? 30. Cine este pentru? Contrari? Împotrivă? Astenuti aprobat. Abțineri? Se adoptă. 35 acum. Pe două părți. Di s-a è în andare 33. Mai e un alt cosa.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 Avem 52 de cartele, 51 de votanți. Am închis votul. Avem 32 de voturi pentru 19 împotrivă, deci se adoptă. Andiamo al numero 37. Acum 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mm, respins. Și acum 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Suspendăm. 38. Domnul Van Orden dorește să ia cuvântul, vă rog. Domnule președinte, nu am votat amendamentul 35. Sì. E avendo votato il 30 si parla... Am votat 30 și trecem la 33, pentru că am adoptat 30. Așa e la mine pe foaie, cel puțin. Deci, acum 38. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 39. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 40. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 41, pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum am amendamentul numărul 42. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Cine este pentru? Nu, mi se comunică faptul că era, a fost retras. 43 a fost retras. Acum 44 atunci. Cine este pentru 44? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum 49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Chiusa la votazione. Am il voto. 49 a 2, fa complimenti al relatore. 49 de voturi pentru, 2 împotrivă. Uh, eh, raportul a fost adoptat, felicitări raportoare. Și acum trecem la următorul raport, și anume, raportul domnului Peion acordarea unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. Europea. <clears throat> Abbiamo. Ah, scusami, l'onorevole Peglion sta arrivando, un secondo, il relatore. Eh, bisogna aspettarlo per un attimo. Bene, possiamo allora procedere <clears throat> Haideți să începem cu votul. Și începem cu amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 27 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 65 voti favorabili. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Cine dorește cineva să ia cuvântul? Nu. 67. Eh, io non ce l'ho scritto però, è, è il 66 che è ritirato. 67 si... 66 a fost retras, 67 se votează. Deci 67 se respinge. Și ajungem la compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Orale 72. Voti favorevoli. Amendamentul oral 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 73. Cine este pentru? Rari. Împotriva, abțineri, se respinge. 74. Con le... 74. Cu amendamentul oral 2. Cine este pentru? Împotrivă? Nu știu, dar nu e clar aici. 74. Verificăm cu vot electronic. 50 schede, 47 votanti. Chiusa la votazione. Avem 47 de voturi. Am închis votul și avem 20 de voturi pentru, 25 împotrivă, de abțineri de deci se respinge. Acum ajungem la uh, numărul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 78. Pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Contrari. Asti... Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79, amendamentul al 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la numărul 80 cu amendament oral pe două părți. Prima parte la 80. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 81. Acum cine este pentru? și s-a cerut uh, vot de verificare la partea a doua, a, la numărul 80. Am deschis votul. ...50 de cartele, 50 de votanți, am închis votul, 35 de voturi împotrivă și doar 15 pentru, deci se respinge. Acum 81, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 cu amendament oral 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 84. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86. Cu oameni electoral 8. Cine este pentru? Nu, e ca... Haideți să vedem. Trecem la 36. Cine este pentru? 36. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 cu amendament oral 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri, respins. 39 cu amendament oral 10. Cine este pentru? Sospendiamo la votazione sul 39. Mi viene... Suspendăm votul la 39 pentru că verzii cer vot de verificare la 91. Am deschis votul electronic. 50 schede, 50 de cartele, 49 de votanți. Am închis votul. Și avem 33 împotrivă, 17 pentru. Deci se respinge. Trecem așadar la 39 cu amendamentul al 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 96 și 97 se votează împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 2. Acum cine este pentru? Uh, sì, è vero. Uh, 40, 40. Favor- nu, nu, votăm 40. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 2. Cine este pentru? Împotriva? Nu, nici aici nu clar. Am deschis votul electronic de verificare la 2. Deci amendamentul 2. și avem 50 de cartele, 49 de votanți. Am închis votul. Avem 3, 36 de voturi pentru, 13 împotrivă. Deci e clar, dar din nou n-ați ridicat mâinile. Mă rog, 41 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 42. Cine este pentru 42? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 4. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 a fost retras. Numărul 5. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 6. Cine este pentru? Uh, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 46, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 a fost retras. 48, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 acum, cine este pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Numărul 8. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Numărul 50. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 51 a fost retras. Numărul 9. Deci, cine este pentru numărul 9? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Numărul 10. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 55 și 56 se, vot, se votează în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinse. 57 acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 3 acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Și acum trecem la numărul 19. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 22. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 63. Cu amendament oral 11. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotriva, uh, împotriva abțineri se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotriva abțineri eu cred că a fost respins, dar nu sunt sigur. Mă rog, 64. Haideți că verificăm. Am deschis votul electronic la 64. Avem 50 de votanți. 50 de cartele, 50 de votanți. Am închis votul. Pa, 42 la 8. E o diferență clară. Deci se respinge. Și acum votul electronic final. Votul este deschis. Cinquanta schede, 48. 50 de cartele, 48 de votanți, 46 la 0 cu două abțineri. Felicităm raportorul pentru adoptarea raportului său. Bine. Adesso abbiamo questo. Eh? Allora, protocollo dell'accordo di paternariato e... Acum, protocolul acord de parteneriat și cooperare între comunitățile europene și statele membre ale acestora pe de o parte și Republica Moldova pe de altă parte. E doar votul electronic. Deci votul e deschis, e vorba de raportul Watson. Votul este deschis. Patruzeci de cartele, 49 de votanți. Am închis votul, deci e vorba de un rezultat 40, 49 la 0. Yeah. Felicitări, domnului Watson. Allora, istituzione di una capacità di risposta rapida delle Mai avem înființarea unei unități de reacție rapidă a UE. Relatrice Weber, partiamo dall'emendamento 1. Raportarea doamna Weber. Am început cu amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Contrari. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 9 acum. 6. Favorabil. 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Numărul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12, cine este pentru, Împotrivă. Non sono sicuro di questo voto. Eh, votiamo ele... Aici nu e clar, deci verificăm electronic la amendamentul numărul 12. Am deschis votul. 48 de cartele, 47 de votanți, 48 de votanți. Am închis votul. 30 de voturi pentru 16 împotrivă și două țineri. Deci se adoptă. Acum numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 15 pe două părți. Partea 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum partea a doua. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 16. Cine este pentru? împotrivă, mă abțineri, să adoptăm. 17, cine este pentru? Abbiamo adottato i 16 e... Am votat 16, deci 17 vine caduc. Atunci 18, cine este pentru? 18, deci cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Cred că a fost respins, dar nu sunt sigur. Iar n-ați ridicat mâinile. Haideți că verificăm cu vot electronic. Votul e deschis. Votăm 18. ...49 schede, 47 votanti. 49 de uh, cartele, 47 de votanți. Și avem 37 de voturi împotrivă și doar 10 pentru. Bun, numărul 19 acum. Deci se respinge. Bun, numărul 19. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 20. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 21. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Mm, doriți vot electronic să verificăm la 21? Bine. Atunci uh, e deschis votul electronic la 21. 49 de cartele, 49 de vot- votanți. Am închis votul și avem 27 de voturi pentru 22. Împotrivă de se adoptă. Și acum numărul 22 cu amendamentul al 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum vot final, vot electronic. Putem așadar să închidem votul. ...39 de voturi pentru opt împotrivă, două abțineri. Respins. Se respinge raportul. Nu, am glumit. Se adoptă. Felicitări raportare. Bine. Piccola pauză per... Bine, o mică pauză acum. Piccola pauză de 5 minute per... 5 minute pauză și apoi continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Colleghi, se volete prendere posto possiamo ripartire. Haideți, dragi colegi, să ne continuăm reuniunea. Pe ordinea de zi avem o nouă strategie pentru Afganistan. Raportorul domnul Arlachi, care dacă dorește are cuvântul. Vă rog, domnule Arlachi. Grazie. Uh, this is the uh, meeting that we do before. E o reuniune pe care o organizăm înaintea votului. Între timp, am finalizat și compromisurile. Am, uh, ne-am bucurat de un adevărat consens cu privire la cele 22 de compromisuri. 26 se corectează oratorul, care acoperă multe amendamente și multe articole. Aș dori să mai dau ceva pe câteva aspecte care sunt motivul pentru care câteodată pe lista de vot e un minus. Sugerez un vot negativ. De multe ori asistăm la duplicări sau e o problemă de formulare, dar eu mi-aș dori să avem un uh, raport ușor de înțeles de către toată lumea. Expression that uh, overburden the main... Deci încerc să evit uh, jargoanele sau termenii prea complicați în acest raport șase sau șapte amendamente au fost foarte lungi și care preluau concepte deja prezente în raport și deci în acest caz am fost ferm. Dar am, de fiecare dată am cerut părerea autorilor acestor amendamente rugându-i să și le retragă, pentru că majoritatea acestor uh, amendamente sunt acoperite sau incluse în raport. Acum aș dori să fac o observație tehnică. Există o greșeală, s-a strecurat o eroare în compromis, la compromisul 19, în legătură cu numărul de afgani care trăiesc de pe urma uh, culturii de mag. E o cifră greșită acolo, e vorba de 1,6 milioane de persoane, așa cum uh, se menționează în altă parte din raport. Deci, nu putem avea cifre diferite și o verificat. Și mi-am dat seama că e vorba de 1,6 milioane și nu de 1,4 milioane. Iată, iată observațiile pe care doream să le fac înainte de a trece la vot. Încă ceva, la amendamentul 306 al colegului Noizer și al altora, subtitlul 4, se dorește o modificare de la formarea polițienească în uh, formarea polițiștilor și statul de drept. Eu vă propun să avem formarea polițiștilor și statul de, leg, de drept, lăsând deoparte uh, forțele de securitate, pentru că raportul meu nu se referă la forțele de securitate. Deci dacă autorii sunt de acord, putem ajunge la un acord. Și apoi, amendamentele 370, 371 și 372, Casulides, Van Orden, Gianacu, aliniatul 62, propun autorilor să accepte textul inițial cu schimbarea din uh, aliați NATO în aliați afgani. Pentru că la FED era o ambiguitate în formularea mea, nu am specificat că mă referam la aliații afganist, afgani și nu uh, aliații NATO. Pentru că amendamentele toate vizează uh, corectarea acestei greșeli, îi rog să accepte uh, textul inițial. Și, în fine, amendamentul 60, Noizer și alții propun tot o schimbare uh, tehnică de la piețe de opiu la piețe de heroină, pentru că în Europa nu avem piețe de opiu, ci de heroină. Iată ce doream să spun. Dacă dorește cineva să reacționeze sau să obiecteze, e momentul să o facă. Uh, și sunt gata să aduc și alte clarificări. Vă mulțumesc. Grazie al relatore, onorevole Salafranca. Mulțumesc și are cuvântul cu domnul Salafranca. Gracias, señor presidente. No, no había pedido la palabra, pero ya que es tan amable de... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am cerut cuvântul, dar uh, dacă mi-l oferiți, îl primesc cu bucurie și o să vă spun ceva, domnule președinte, domnul Casulidis, raportorul de umbră al grupului nostru. M-a, întreb, m-a rugat, dat fiindcă se află în China, să fac câteva observații privind acest uh, raport după primul schimb de păreri pe care l-am avut la comisia noastră rugat să, să îi spun domnului Alachi, în primul rând, că este recunoscător pentru discuțiile avute și, și pentru faptul că a avut bunăvoință de a ține cont de unele din amendamentele sale. Pentru grupul nostru este foarte important ca acest raport să fie echilibrat și să țină cont de noua strategie împotriva insurgenților. Înțelegem pe deplin greșelile care au fost comise până acum și în același timp înțelegem și faptul că nu avem destul timp la dispoziție pentru a evalua efectele acestei noi strategii împotriva insurgenților. Astfel încât aș dori să subliniez faptul că acest raport trebuie să fie unul echilibrat. Domnul Casulidis m-a rugat să fac câteva remarce. În primul rând, este vorba despre faptul că acum, dat fiind că vorbim despre nevoia de echilibru a raportului, trebuie să ne dăm seama că în același timp e nevoie să luăm în considerație considerați amendamentele de compromis și să facem o legătură între greșelile din trecut și soluțiile propuse pentru noua strategie. Ar fi binevenit să se sublinieze importanța unui proces politic de găsirea soluțiilor la problema, problemele Afganistanului, ceea ce ar însemna nu doar un uh, dialog, unele facțiuni talibane, ci în egală măsură și uh, soluționarea chestiunii slăbirii talibanilor. S-ar putea ca unii colegi să spună că e nevoie de o formulare mai puțin dură pentru a avea rezultate. Și, bineînțeles, până la urmă trebuie să ne asigurăm că la nivel internațional cooperarea capătă mai multă eficiență. Domnul Casulidis mi-a spus că donatorii și organizațiile internaționale ar trebui să joace în continuare un rol semnificativ în această țară. Domnia sa m-a rugat să vă mulțumesc pentru faptul că ați subliniat importanța problemei, gravitatea problemei eh, crescând a traficului cu opiu și a eh, toată lumea știe cât eh, de mult afectează această problemă economia națională și până acum accentul s-a pus pe aspectul militar, pe nivelul milivește progresul înregistrat cu talibanii, dar în același timp este foarte important să se sublinieze legătura între problema drogurilor și importanța pe care ar trebui să o ocupe aceasta în strategia noastră pentru Afganistan. Domnul Casulidi s-a referit în egală măsură și la faptul că și domnia sa se opune folosirii uh, erbicidelor pentru a combate traficul, chiar dacă Uh, nu se respinge ideea recoltelor alternative. În astfel de cazuri s-ar putea justifica această măsură. Domnul Casulidis, uh, bineînțeles, uh, înțelege că există oarecare limitări în ceea ce privește dimensiunea raportului, dar ar trebui să punem accentul nu doar pe formare și pe pregătirea forțelor de ordine, dar și a armatei. Iar în acest sens, domnul Casulidi spune că forțele de securitate ale armate și poliția ar trebui să fie în stare să preia controlul țării până în 2014. Domnule raportor, domnul Casulidis este de acord în principiu cu cele 26 de amendamente de compromis, chiar dacă uh, se nuanțează puțin compromisul 14, unde dorește să voteze împotriva unui alineat. Pe domnul raportor uh, îl îngrijora în continuare uh, faptul că s-ar accepta unele amendamente individuale din partea membrilor grupului nostru politic și se pare, conform informațiilor noastre privind lista de vot provizorie, dumneavoastră propuneți în continuare să se voteze împotriva acestor amendamente astfel încât, uh, iată, uh, acestea, uh, acestea sunt lucrurile pe care voiam să le transmit din partea raportorilor din umbră. Pe 8 sau 9 vom vota la comisie și doresc să vă mulțumesc pentru discuțiile, pentru dialogurile pe care le-am avut. Dat fiindcă acesta este un raport de mare însemnătate pentru o țară, unde se duce o luptă atât de înverșunată împotriva terorismului. Este important ca noi să-i sprijinim și este la fel de important să avem un raport echilibrat care să țină cont de toate chestiunile delicate. E adevărat că s-au comis greșeli, dar în egală măsură trebuie să subliniem importanța realizării de progres și să nu zăbovim asupra aspectelor negative. Într-adevăr, critica constructivă e un lucru bun, dar dacă ne tăiem craca pe care stăm, asta nu e bine deloc. Uniunea Europeană și alianța țărilor care luptă în Afganistan, trebuie să ne gândim și la poziția acestora. Acestea sunt uh, remarcele din partea domnului Casulidis pe care doream să vi le transmit. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere, pentru disponibilitatea dumneavoastră către dialog și sper că până la vot vom reuși să mai îmbunătățim acest raport foarte important, care sperăm noi că se va bucura de un consens. Taler. Mulțumesc acum domnul Taler. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I do not need to repeat. Domnule președinte, inutil să mai spun cât de mult apreciez uh, munca domnului Arlache și a raportorilor din umbră. E un raport de care aveam nevoie și e și foarte bun. E bun pentru felul în care tratează la modul exhaustiv toate problemele cu care se confruntă afganii și Afganistanul. Dar e bun și pentru că transmite un mesaj foarte clar. Respectiv că noi dorim să sprijinim, să încurajăm acest proces politic care va permite cât mai repede cu putință, poate chiar în câteva luni, poate în câțiva ani, retragerea forțelor polițienești. Alegătorii noștri, opinia publică, susțin uh, ferm această strategie. Oamenii își doresc ca noi să organizăm posibilitatea de a retrage forțele de coaliție. Nu retragere pe țări, sau în urma unor uh, decizii individuale luate de parlamentele naționale, ci uh, oamenii își doresc să avem o strategie coerentă de coaliție. Și de aceea aș dori să-i pun o întrebare domnului Arlachi, pentru că poate în amendamentele de compromis am ratat acest punct. La amendamentul de compromis 13 se spune că amendamentul meu 273 e inclus uh, deja în uh, celelalte compromisuri. Poate că n-am înțeles eu bine textul sau am ratat o informație, dar eu cred că compromisul 25 e cel mai apropiat de ideea mea sau de mesajul meu. Că am dorit ca forțele de coaliție să se retragă. În celelalte, însă, nu găsesc această idee. Aș dori să vă reamintesc că amendamentul 273 în, solicită un proces politic uh, intensiv în Afganistan care să includă toate forțele militare politice din Afganistan și care să permită retragerea forțelor de coaliție. Dacă citim uh, cu bună credință compromisul 23, uh, înțelegem că el transmite acest mesaj într-un fel sau altul. Dar această formulare de la acest compromis political project guarantees and so on and so on. E, e, uh, poate fi îmbunătățită. Poate că am putea transmite un mesaj puțin mai, mai clar. Onorevole Neuser. Ja, vielen Dank. Neuser. Ich äh, kann es für meine Mulțumesc, domnule președinte. Mm, o să vă prezint poziția grupului meu pentru care sunt raportor din umbră. Vreau să mulțumesc domnului Arlachi din suflet, fiindcă a obținut un compromis foarte echilibrat care se poate bucura de sprijinul tuturor grupurilor politice. Și îi mulțumim. E foarte important ca prin acest consens să reiasă limpede faptul că acest proces politic din Afganistan este unul care trebuie încurajat și sprijinit, iar noua strategie pentru Afganistan a fost luată în considerare în acest raport, așa cum a spus domnul Taler. Am putea poate să mai adăugăm unele lucruri pe aici, pe acolo, dar compromisul 25 arată foarte limpede că strategia de ieșire din Afganistan, începută în 2000, care va începe în 2011, este următorul pas de urmat. Iar strategia de retragere până în 2014 este una la care putem înregistra progres. Comentariile domnului raportor privind poliția, funcționarea poliției și a statului de drept sunt, este foarte importantă. Statul de drept are aceeași însemnătate ca uh, și formarea și pregătirea organelor de poliție. Um, penetrarea opiumului pe piața, hero- pe piața traficului de heroină este la fel de este iarăși o chestiune gravă și importantă. Parlamentul European trebuie să transmită un mesaj foarte important în ceea ce privește Afganistanul. Din. Domnul Kiel Nielsen, doamna Kiel Nielsen. La dernière, après plusieurs collègues, on répète. Mulțumesc. Merci, monsieur Arlaki. Când e cuvântul după alți colegi, riscuie să te repeți, dar aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Arlachi pentru felul foarte constructiv în care a cooperat cu noi și mulțumesc că a inclus o parte din amendamentele mele. Aș dori însă să revin la una dintre propunerile pe care le-am făcut și care, deocamdată, nu a fost integrată și să explic de ce sunt atât de insistentă. Amendamentul 14. Eu am dorit ca la acest amendament să se adauge o referință, o trimitere la Constituția din 2004, Amendamentul 33 se scuză oratoarea. Capitolul 33, amendamentul 14. Să adăugăm respectarea drepturilor omului fundamentale bazat pe Constituție, în baza Constituției din 2004. Cred că e foarte important să facem trimitere la această Constituție și, așa cum spunea domnul Sara Franca înainte, uh, e și un mod de a pune accentul pe aspectele pozitive și cred că, până la urmă, e vorba de o evoluție pozitivă. Sigur că ne temem că lucrurile s-ar putea din nou înrăutăți și cred că trebuie totuși în acest raport să uh, menționăm și această Constituție. Până două puncte la care aș dori să revin în ce privește mecanismele. De exemplu, Voilà. Euh, l'amendement euh, qui Amendamentul numărul 11. Nu ați reținut uh, insistența pe normele de transparență și uh, criteriile de utilizare în ce privește lanțul de aprovizionare. Invită insistent forțele NATO și așa mai departe spre o situație în care să răspundă de propriul lanț de aprovizionare. Propunerea era să facem referire la normele de tr transparență și la criteriile de folosire. Iată pe ce doream să insist. Două aspecte la care doream să uh, revin. Însă aș dori să spun că, pe ansamblu, faptul că raportul a preluat o serie din sugestiile noastre. Știți cât de mult iubesc eu această țară, uh, luptă pentru cauza femeilor din Afganistan și vă mulțumesc că ați ținut cont de toate sugestiile mele. Onorevole Gomez. Doamna Gomez. I would like to thank, uh, our... Aș dori să mulțumesc uh, colegului nostru, Arlachi, și raportorilor din umbră, în egală măsură, pentru cât de mult uh, au lucrat la acest raport încercând să <clears throat> găsesc un compromis pentru toate amendamentele și să dea coerență textului. Au făcut o treabă foarte bună și, bineînțeles, asta mai ales datorită abordării deschise și bazată pe cooperare a raportorului. Într-adevăr, s-au făcut pași mari înainte și mă bucur foarte mult că drepturile femeilor și societatea civilă sunt aspecte pe care se pune accentul, bineînțeles, și statul de drept, nevoia consolidării instituționale, diversele abordări cu, cu privire la canalizarea ajutoarelor și la combaterea traficului de droguri. Sunt pentru amendamentele domnului Casulidis sau, în cel puțin în ceea ce privește adăugarea domniei sale la amendamentul 173, unde se referă la nevoia de a spori implicarea guvernelor locale și regionale afgane, ceea ce, bineînțeles, nu trebuie să, să aibă interferență cu controlul statului de drept. Eu am vizitat Afganistanul în 2008 și acest lucru a fost limpede pentru mine și sunt de acord în egală măsură cu textul de compromis 10 la care s-a ajuns, care cred eu că a fost înaintată de domnul Casulidis. Este vorba de, despre calculele greșite care s-au făcut în ceea ce privește strategia de combatere a insurgenților. E bine să se spună acest lucru și mulțumesc domnului Casulidis că a făcut această propunere. Într-adevăr, e bine, e bine când o persoană inteligentă și uh, deschisă ca domnul Casulidis uh, este cel care transmite poziția PPE-ului când mă gândesc la exercițiul din 2008 uh, cu privire la Afganistan. Aș dori să vă spun că, totuși, nu sunt de acord uh, cu um, referirea care se face la compromisul 16 în ceea ce privește rolul principal uh, pe care trebuie să-l ocupe Uniunea Europeană, pe care îl merită Uniunea Europeană. Eu nu cred că merităm nimic. Uh, poporul afgan este cel care merită sprijin și ajutor și este ne la locul lui să discutăm despre rolul nostru principal. Noi nu am avut un rol principal, noi am urmat pe, pe americani și nu ne-a apărat uh, ca primă voce și iată, de asta, de asta avem situația ne confruntăm cu situația cu care ne confruntăm uh, în diversele etape ale acestui proces. Iată de ce cred că este foarte important să fim puțin mai umili și să nu vorbim atât de mult despre rolul nostru principal, fiindcă nu, nu există. Dacă ne putem aduce o contribuție pozitivă, atunci haideți să o facem, dar, uh, dar să nu spunem că suntem piu întâi. Sunt de acord cu cei care au spus că E foarte important. La compromisul 25, cred. Chiar dacă e, e mai bine așa acum la ora actuală, dar e foarte important să se pune accentul pe sprijinul acordat politi- um, procesului politic, fiindcă nu este vorba doar despre o soluție militară, despre retragerea militară, trebuie să ne asigurăm în egală măsură, măsură că a demarat un proces politic, iar în acest sens este foarte important să se pună accentul pe legătura cu Pakistanul, fiindcă, din, fiindcă ne dăm seama din ce în ce mai mult că Pakistanul este foarte implicat și um, și e în miezul problemei afgane, astfel încât să nu ne facem iluzii cum că ne vom putea ocupa de problemele afgane atâta timp cât situația în Pakistan este ceea ce este și atâta timp cât uh, armata care are legături strânse cu talibanii și care are anumite interese, dat fiind conflictul Pakistanului cu India, uh, se amestec aici și pun bețe în roate. Încă o dată, cum am spus, mulțumesc tuturor celor care au participat la elaborarea acestor amendamente de compromis. Vă mulțumesc! Șuntis acum, vă rog. Ah, sorry, Atzi Georgiou. Ah, niente, allora il nome è sbagliato. Azi Gheorghiu. Ma nu, Anzi Giorgio. Am greșit eu numele, spune președintele. Παρότι επαναλήφθηκε πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ξαναλεχθεί ότι ο κύριος Αρλάτσι έκανε μια θαυμάσια δουλειά. Τόσο καλά θεμελιωμένη. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu o să repet uh, ce s-a spus deja, respectiv că domnul uh, Arlachi a făcut o treabă excelentă cu acest raport, cred că trebuie să-l sprijinim. Câteodată, unele amendamente eh, au fost retrate, retrase pentru că ele au fost eh, acoperite, dar nu toate au fost acoperite. Cred că ar fi trebuit să mențină Uh, mai mult uh, din raport și să nu accepte amendamente care subminează conținutul raportului său. Ce ar trebui să facem e să spunem că Afganistanul este un stat și că are uh, dreptul său propriu la autodeterminare și la suveranitate. Și trebuie să sprijinim orice inițiative care merg în această direcție. Mai există amendamente pentru combaterea sărăciei și costurile uh, legate de această luptă împotriva sărăciei. Uh, echivalentul a 5 zile de război se sugerează uh, eliminarea acestui amendament, însă eu nu cred că e o idee prea bună. La pagina 13 se vorbește de uh, costul războiului uh, într-o săptămână care ar, ar fi suficient pentru a uh, aproviziona 6.000 de, de, de, de școli. Nu cred că astfel de, de, de calcule sunt excelente. Apoi, banii contribuabilului la, la aliniatul 36 care ar putea aduce sprijin și nu uh, pentru a combate talibanii. Noi am Noi am depus câteva amendamente și am dori să îl rugăm pe raportor să le accepte. Dacă există vreo neînțelegere sau vreun dezacord în legătură cu conținutul raportului, ar trebui să spunem acest lucru sus și tare. Și să nu sprijinim raportul inițial și după aceea să ștergem din el elemente care îl subminează. Mulțumesc, domnul Tanoc. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit și pe domnul raportor pentru această încercare curajoasă. Iată, încearcă să facă o muncă sisifică într-o zonă foarte dificilă a lumii și uh, încearcă să găsească soluția unui război îndelungat, care adurează prea mult și care nu pare să se termine. Și americanii vorbesc despre cum uh, încep să înregistreze succes, dar eu sunt totuși sceptic, fiindcă uh, infrastructura civilă este atât de retrogradă și săracă și se trebuie, să, trebuie să facă mult pentru consolidarea acestui stat care nu a făcut niciodată parte din comunitatea internațională a țărilor uh, bogate, avansate și este foarte primitivă și tradițională. Și era mai bine când uh, avea un, uh, un rege, fiindcă Era mai bine o monarhie mai liniștită, dar iată, dat fiindcă era un război civil care dura de zeci de ani. Bun. Eu sunt de acord cu majoritatea recomandărilor domnului raportor, dar um, câteva aspecte în ceea ce privește compromisurile mă deranjează și cred că vom respinge 14, 15, 16 și poate chiar și 22 și 25 Bineînțeles că există o formă de adevăr în ceea ce se spune acolo, dar cred că tonul nu este cel potrivit uh, în ceea ce privește și uh, încercările aliaților noștri NATO de a aduce pace și securitate în această țară. Sunt de acord cu Ana Gomes și anume, drepturile femeilor sunt foarte importante, chiar dacă nu cred, nu sunt sigur că este suficient acest lucru în sine pentru a reconstrui Afganistanul. Uh, cum am spus, um, această sarcină este um, una colosală. E greu să, să refaci o națiune fragmentată de violență, um, islamism, traficul de traficul droguri și corupție, iar corupția uh, este în floare, sume mari de bani, de bani europeni au fost uh, folosite fraudulos, dar în uh, ciuda acestei perspective pesimiste, trebuie să ne amintim că dacă forțele NATO și Alianța Europeană sunt uh, înfrânte în Afganistan și ne retragem, există pericolul ca talibanii să ia puterea și uh, apoi să avem un conflict între India și uh, Pakistanul uh, talibanizat, astfel încât trebuie să trebuie să continuăm procesul nostru, chiar dacă nu avem până la urmă o strategie de ieșire din război, până una alta sunt de acord în mare cu raportul și toate și cu toate acestea vom vota împotriva majorității amendamentelor de compromis. Vă mulțumesc. Altri colleghi vogliono... Președintele, bine, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa încât uh, dau din nou cuvântul domnului Arlache pentru comentariile finale. Și apoi să vedem când se va vota. Vă rog, domnul Arlache. Grazie, signor Yes, it was a, a diff- Mulțumesc, domnule președinte. N-a fost ușor, într-adevăr. Nu numai să ajungem la compromisuri, ci la o bază comună în Parlamentul European pe anumite aspecte ale raportului. Însă, după acest lung proces de depunere de amendamente, discutare compromisuri și așa mai departe, nu cred că este numitorul comun cel mai prost în materie de rapoarte. Sunt sigur de altfel că nu e așa. Pentru că toată lumea a încercat să ajungă la un uh, acord toate grupurile politice au încercat să ajungă la o poziție comună și pe aspectele principale ale raportului, cred că așteptările nu v-au fost înșelate. N-a fost ușor, încă mai persistă uh, dezacorduri, dar cred că în astăzi echilibrul raportului nu poate fi pus la îndoială. Am uh, înțeles poziția PPE-ului care a introdus importanța uh, acestei uh, strategii a țărilor de origine. Prin amendamente, PPE-ul și-a dus importanța și pentru mine nu a fost greu să le includ, pentru că această strategie se bazează pe o analiză care coincide cu analiza raportului meu a spus acest lucru că atunci când a fost în februarie în Afganistan, am fost uluit pentru că criticile mele erau împărtășite de Isaf și de uh, oamenii lui Măcristel. Ei mi-au dat dreptate uh, când ne, uh, îi critic. Am uh, pierdut sprijinul populației pentru că am ucis prea mulți civili. Aveți dreptate când spuneți că strategia noastră nu a fost bună. Noi încercăm acum să uh, schimbăm făgașul și să ajungem la o nouă strategie și mi-au spus, mi spus că uh, scopul lor nu era să reducă victimele civile, ci să ajungă la uh, un număr zero, nul de victime pentru a recâștiga sprijinul populației prin această nouă strategie, care e o combinație a intervenției civile și militare. Deci, analiza de bază a situației din Afganistan e uh, împărtășită și de uh, filozofia americanilor. Deci aceasta este partea cea mai importantă din raport. Dar raportul meu cred că este constructiv pentru că încearcă să ia pe puncte toate chestiunile importante pentru viitorul Afganistanului. Raportul nu își propune să, își, să reconstruiască Afganistanul de la zero. Așa cum am spus că dacă începem și spunem că cum Uh, prezența noastră în Afganistan ar trebui să se regăsească în uh, fiecare domeniu din viața socială și economică și așa mai departe, e un calcul greșit. Afganii trebuie să decidă. Ar trebui să ne axăm pe 3-4 puncte principale și să ne canalizăm eforturile, inclusiv uh, financiare, foarte importante, și după aceea să părăsim Afganistanul. Și aceasta este filozofia mea. Și de aceea am încercat să uh, mă limitez uh, la cele patru puncte importante. A mai fost o contribuție importantă a socialiștilor și a domnului Noizer în legătură cu chestiunea justiției. Într-adevăr, a fost o lacună din raport și am uh, acceptat această critică. Nu poți să formezi o forță polițienească dacă nu ai o justiție echivalentă care să garanteze respectarea statului de drept. E o completare importantă la acest raport. Și apoi am uh, încercat să nu ne extindem prea mult uh, raportul și să nu mergem spre reconstrucția, reconstrucția generală a uh, Afganistanului. E o diferență foarte mare față de poziția Comisiei cu privire la Afganistan și Pakistan. Uh, raportul e un raport politic care acționează, care, care intră în detalii politice cu o atitudine specifică parlamentarilor. Planul de acțiune al Comisiei nu intră în uh, aspectele politice. Nu abordează, de fapt, uh, miezul problemei. Și de aceea Parlamentul, până la urmă, există. Aceasta este rațiunea noastră de a acționa. În ce privește sugestia domnului Casulides, eliminarea culturilor de opiu ca fiind un aspect cheie uh, pentru a soluționa uh, această situație foarte complexă din Afganistan. Am făcut un Afganistan în care sugerez ca guvernului uh, afgan să interzică prin lege folosirea folosirea uh, uh, culturilor de opiu. Așa s-a făcut în Bolivia și în alte țări din uh, America Latină și astfel uh, s-au redus culturile de cocaină fără a intra în uh, această junglă din Columbia în care nu există o astfel de uh, nu există o astfel de lege și în care aceste culturi sunt eliminate prin erbicidări chimice. Dar, având în vedere că domnul Casulides a spus că e împotriva folosirea acestor erbicide chimice, eradicarea culturilor de mac trebuie să se facă manual sau mecanic, în orice caz nu prin erbicidare. E un amendament pe care l-am depus în acest sens. Și am subliniat acest lucru și chiar sper că PP-ul mă va sprijini. Pentru că erbicidele chimice au fost folosite în Afganistan, ele nu au, uh, ele, au, uh, n-au dat rezultatul scontat, dar nu avem nicio garanție că nu vor fi reutilizate. E o greșeală gravă pentru că să repetăm aceste greșeli care au fost săvârșite de 30 de ani, uh, pe care NATO le-au criticat, pentru că uh, am crește uh, impopularitatea terorismului și nu am rezolvat problema. Am schițat un plan de a reduce cultura de opiu pe 5 ani cu o contribuție uh, minimă a comunității internaționale și europene în Afganistan. Am vorbit cu autoritățile ruse pe această temă. Am, uh, rușii sunt gata să se implice și să, se, să invite și să se investească și uh, uh bani. Se pare că efortul e instituțional pentru că această agenție de combatere a narcoticelor în Afganistan nu are cum să pună în aplicare acest uh, plan singură. Această agenție ar trebui să fie formată nu numai din Afgani, ci și din asistența internațională și se poate face acest lucru în 5 ani. Nu s-a făcut până astăzi și e una din criticile cele mai importante din raport. După 10 ani, niciun plan serios de acest lume nu și-a propus să elimine cultura de opiu. Și există câteva amendamente în raport în care explic de ce nu au existat astfel de planuri și ne bu- mă bucur de faptul că toate grupurile politice uh, sunt de acord cu faptul că este o prioritate. Nu au fost introduse schimbări majore. Și e un aspect foarte important pentru Afganistan, dacă raportul va fi adoptat. În fine, în legătură cu PP-ul, Ă, atitudinea acestui partid a fost foarte constructivă și aș dori să-l felicit și să-l salut pe domnul Casulită și pe colegii săi pentru felul în care au interacționat cu mine și cu celelalte grupuri politice. Deci sper că la vot ă, raportul va întruni o majoritate mare. Sigur că există amendamente care uh, uh, sunt controversate cu privire la alegeri, evaluarea situației femeilor, a impactului ajutorului internațional și așa mai departe. Aceste amendamente, eu am spus care e poziția mea pe marginea lor și până la urmă îi uh, rog pe colegi să voteze cum le ditează conștiința și apoi să uh, așteptăm rezultatul votului. Domnule Thaler, mulțumesc când spuneți că mesajul nostru ar trebui să fie clar. Așa ar trebui să acționeze Uniunea Europeană ne vom asigura că recomandările raportului sunt cu adevărat puse în aplicare. E o altă chestiune, dar e foarte importantă. Acum, trebuie să ne asigurăm că tot ce am făcut într-un an va fi cu adevărat pusă în aplicare și, pus în aplicare și se va ține cont de poziția noastră de către Comisie și uh, Consiliu. Forța polițienească e foarte importantă. Procuratura de la Kabul și conferința de la Londra au spus că nu, pentru Afganistan nu trebuie să fie o soluție militară. Acest raport e o continuare a acestei poziții. La amendamentul 27. Uh, uh, proposed by a, compromisul acceptat de altfel de domnul Noizer spune că ar trebui ca retragerea să se facă în mod progresiv. Și mai există un alt amendament al domn domnului Weigel, care vorbește de un termen de 2 ani pentru retragerea forțelor europene din Afganistan. Vom vedea cum va uh, evolua votul. Dar cred că, așa cum am spus, acest acord nu este chiar cel mai prost e un mod de a încerca să obținem cât mai mult uh, sprijin. Ana Gomes spune că nu îi place uh, rolul de lider al uh, Uniunii Europene, dar acest compromis se referă la EUPOL. Din câte am înțeles eu, nu e vorba de amendamentul Iaten Malchi care să se refere la uh, atitudinea sau la rolul de lider al Uniunii Europene. E vorba de formarea uh, forțelor de poliție și aici e vorba de rolul EUPOL. Sunt de acord cu dumneavoastră că uh, Uniunea Europeană nu a fost un lider în acest proces, pentru că dacă nu, n-am avea această nouă strategie. Deci n-ar mai fi nevoie să venim cu... Eu aș fi ultima persoană în lume care să spună că uh, Uniunea Europeană a avut până acum o strategie în Afganistan. De aceea cred că Uniunea Europeană a avut un rol uh, limitat. Uh, doamna Iatenmatchi sugera altceva. În ce privește Pakistanul, aveți dreptate. Pakistanul are un rol foarte important de jucat. Dar dacă îl ascultăm la, sau l-am ascultat pe ministrul de afaceri externe din Pakistan și el a spus lucruri foarte importante, care sunt total în acord cu ce spuneți dumneavoastră. Pakistanul trebuie să fie de partea noastră, Pakistanul are dreptul să spună ce crede despre Afganistan. Haideți să nu uităm că Pakistanul are o graniță de aproape 3000 de kilometri cu Afganistanul. Iranul, iarăși, are o graniță foarte lungă cu Afganistanul. Deci aceste țări au dreptul să-și expună poziția sau să aibă o părere despre Afganistan. Se vorbește despre ingerența eh, pakistaneză sau eh, iraniană. Și ce? <laughs> Și ce dacă e așa? Eu cred că e o atitudine normală. Când ai o, un vecin, când ai o graniță cu o țară care este în război, trebuie să poți să faci o propunere cu privire la această țară. Deci cei care au uh, înaintat o serie de amendamente cu privire la așa numita soluție regională, în care Pakistan, uh, implicarea Pakistanului, Iranului, a Rusiei, Indei, Indiei și Chinei uh, trebuie luate în considerare, cred că e o parte foarte importantă. Eu nu mi-am bazat raportul pe această intervenție, pentru că e o chestiune extrem de complicată care ne-ar duce la o direcție, într-o direcție complet diferită. Și n-ar putea să fie acest lucru decât o invitație, pentru că până acum avem elemente ale acestei strategii, dar nu a fost adoptată niciun fel de uh, inițiativă concretă în această direcție. Domnul uh, Hagia Georgiu, mulțumesc, mulțumesc pentru ce ați spus, însă a trebuit să accept aceste amendamente pentru că obiectul meu este ca acest raport să fie votat cu cât mai multe voturi. Cred că aceste compromisuri au fost cinstite, ele nu au diluat raportul, principalele puncte sunt acolo. Așa funcționează democrația parlamentară. Costul războiului, ce spuneți dumneavoastră, aveți dreptate, dar m-a uh, intrigat puțin și mă întreb de ce toate grupurile au fost împotriva acestor două aliniate, când se spune, se face legătura între costul războiului sau de 5 zile, o săptămână, uh, ar permite eliminarea sărăciei, eradicarea sărăciei în Afganistan. Toate grupurile, nu știu dacă și grupul dumneavoastră, toate grupurile au fost de acord să eliminăm acest aliniat și până la urmă a trebuit să fiu de acord, pentru că dacă există unanimitate pe o anumită temă, ce mai rămâne de făcut raportorului? Nu am avut o altă opțiune decât să accept această poziție, dar ați putea poate să-mi explicați de ce în unanimitate ați fost împotriva unor astfel de calcule. Există câteva alineate în raport care se referă explicit la costul imens al acestui război din Afganistan și e foarte, mi se pare normal să facem o comparație între costul războiului și alternativele care au existat deja în urmă cu 10 ani, alternativele la război ar fi cel, cel mai interesant, mi se pare mie, câți bani ar fi putut fi investiți uh, în, uh, într-o altă soluție. Dar se pare că e o poziție unanimă și a trebuit să renunț la aceste uh, alineate și am, mi-am exprimat și poziția pozitivă, deși, bineînțeles, nu sunt de acord. Domnule Tanăc, mulțumesc pentru Uh, faptul că m-ați lăudat. Uh, mulțumesc uh, și pentru că ați spus că nu a fost ușor să încerc să conciliez toate pozițiile. Poate îmi puteți explica altă dată de ce sunteți împotriva acestor compromisuri, pentru că am încercat din răsputeri să, de, să discutăm cât mai bine toate aceste chestiuni. Nu ați participat la negocieri când am întocmit amendamentele, îmi pare rău. Poate că ar fi fost momentul oportun să intrăm uh, puțin uh, mai mult în, uh, în detaliu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim, domnule Arlachi. <clears throat> Il calendar. Mulțumim tuturor celor care au luat cuvântul și calendarul prevede votul la comisie 9 noiembrie, iar în luna decembrie se va vota în plen. Cu asta am încheiat reuniunea, ă, suspendăm câteva minute și apoi începem reuniunea biroului lărgit.